garanții că aceste rapoarte au fost obiective, că au uh, reflectat într-o manieră corectă situația din regiune. Vă mulțumim. Dezbaterea comună s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30 următorul punct de pe ordinea de zi este cel al intervențiilor cu durata de un minut. Dăm cuvântul mai întâi de toate doamnei Zaborska. Vă mulțumesc, domnule președinte. În după amiaza aceasta am vorbit foarte mult despre drepturile omului. În aprilie 2012 vorbim despre drepturile omului la nivel mondial Și uh, noi ce facem? Uh, vorbim despre un raport acum privind drepturile omului, un raport care se referă la activitățile din 2010. Ei bine, uh, mi se pare absolut jenant faptul că acest raport este tratat abia în 2012, chiar dacă a fost publicat din 2011 din, uh, chiar dacă se referă la evenimentele din 2010 și a fost publicat în 2011. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, regimul Lukashenko a devenit chiar mai sever decât în trecut. Cer ca campionatul mondial de hockey să nu fie organizat anul acesta în Belarus. E drept, echipa din Belarus merită această onoare, însă, onoare, însă regimul Lukashenko nu are dreptul să folosească în scopul propriu acest uh, eveniment. Vă mulțumim. Domnul Mielski nu este prezent. Prin urmare, îi dau cuvântul doamnei Bilbao Barandica. Gracias. El próximo 26 de abril se cumple el 75 aniversario del bombardeo de Guernica. Mulțumesc. Comemorăm a 75-a aniversare a bombardării orașului Guernica în timpul războiului civil din Spania. Se testau tehnici de război împotriva populației civile. Franco ataca populația din țara Baștilor. Acum avem pace în Europa, în parte datorită picturii lui Picasso, care ar trebui să fie expusă în țara Baștilor. Astăzi, în Spania, Uh, istoricii revizioniști de dreapta încearcă să uh, nege faptele istorice și susțin că impunitatea membrilor guvernului lui Franco a fost necesară pentru asigurarea tranziției. Profit de această aniversare pentru a cere dreptate. Trebuie să recompensăm milioanele de persoane ale căror vieți au fost distruse de către guvernul dictatorial al lui Franco. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Bilbao Barandica. Urmea, domnul Alfonsi nu este în sală, deci dau cuvântul domnului Migalski. Dziękuję. Nawiążę do tego, o czym mówiła pani Zaborska, znaczy o, o, o... Vă mulțumesc. Vreau să pornesc de la cele spuse de doamna Zaborska. Uh, dictatura lui Lukashenko în uh, Belarus. În, ultimii, în ultimele două zile, doi deținuți politici au fost eliberați. Iată un pas înainte. Uniunea Europeană a arătat cât se poate de clar că condamnă regimul din Belarus. Să nu uităm faptul că există în continuare deținuți politici închiși în închisorile din Belarus. Parlamentul European, de fapt Uniunea Europeană per ansamblu, Uh, dau dovadă de, și dă dovadă de slăbiciuni uneori. Mi se pare uh, că facem doi pași înainte și trei pași înapoi. E important să fim consecvenți în opiniile noastre. Acesta este înspre binele Belar- celor din Belarus, cât și înspre binele nostru. Mulțumim, urmează domnul Morganti. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele săptămâni s-au produs câteva episoade care ar trebui să ne stârnească îngrijorarea, pentru că sunt uh, elemente periculoase. În Italia, un grup de pseudo-cercetători care totuși aveau recunoaștere europeană și internațională cumva obținută și au manifestat intenția de a in, uh, in, in, uh, interzice uh, lectura Divinei Comedii a lui Dante, cunoscută de milioane de cetățeni din întreaga lume Eh, se considera că poemul acesta are prea multe referințe rasiste, antisemite și islamofobe și că nu e eh, acceptabil din punct de vedere al corectitudinii politice. Și eh, de asemenea, această asociație a propus interzicerea unor alte Uh, denumiri tradiționale, cum ar fi pâinea, pane din negru în italiană, pâinea negrilor, uh, uh, pentru că sunt, ar fi ratiste, rasiste. Nu facem cu asemenea inițiativă altceva decât să ne negăm rădăcinile și nu să promovăm diversitatea culturală. Dacă nu schimbăm atitudinea și nu apărăm originile noastre, nu vom avea nicio șansă pentru viitor. Mulțumesc, domnule Morgantini. Acum, domnul Matias. Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, Portugalia a votat pentru ultimul tratat bugetar ceea ce înseamnă că decenii de prostie au ajuns la punctul culminant. Nu se ascultă de opiniile profesorilor universitari. Este vorba de o, de o acțiune irresponsabilă și votul pentru a fost uh, rezultatul unei campanii de dezinformare. Parlamentul, care a votat pentru, Uh, a votat împotriva propriilor sale puteri. Este vorba de un, o lovitură de stat din partea Uniunii Europene, o lovitură de stat din partea puterii banilor împotriva puterii cetățenilor. Poate este ultima ocazie când avem ocazia să votăm în legătură cu asemenea măsuri. Vă mulțumim, doamna Matias. Domnul Obermeier nu este în sală, așadar îi dau cuvântul domnului Rivelini mulțumesc, Situația în Italia este dramatică și uh, uh, asta pentru că și Uniunea Europeană nu face nimic să îmbunătățească lucrurile pentru că asta pentru că muncitorii europeni nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg de ce se importă muncitori din alte țări cu costuri mai mici, cu salarii mai mici. Nu înțeleg de ce Europa a dat uh, miliarde de euro marilor bănci, dar nu dă mici credite IMM-urilor. Nu înțeleg de ce un guvern ales uh, democratic uh, de italieni este înlocuit cu un uh, guvern de tehnocrați care nu știe altceva decât să propună creșterea taxelor la benzină. Nu înțeleg de ce uh, italienii care călătoresc în uh, Croația și uh, uh, comercianții care fac afaceri în Croația sunt penalizați, în timp ce uh, croații nu trebuie să respecte aceste reguli. Nu înțeleg de ce țări care n-au nicio legătură cu vechiul uh, nostru continent uh, de ce uh,

gur a na hÉireann agus Consider că ratificarea tratatului fiscal reprezintă o bază a redresării economice a Irlandei și zonei euro. E de ani și ani de zile, însă, apar tot felul de noi reguli menite a reglementa industria financiară. Și acum, iată că vine un nou tratat propus de Uniunea Europeană care e menit a genera stabilitate suplimentară în zona euro. Dacă această stabilitate nu este garantată, atunci uh, creșterea economică nu e posibilă. Stabilitatea financiară va crea condițiile necesare pentru uh, crearea de noi locuri de muncă. Statele care ratifică acest tratat vor avea acces la mecanismul european pentru stabilitate, iar lucrul acesta este deosebit de important pentru Irlanda. Irlanda care își dorește să revină pe piețele financiare internaționale cei care se opun acestui tratat trebuie să ne arate cum s-ar put- și-ar putea reveni Irlanda în absența, în absența sa. Vă mulțumim, domnule Gallagher. Urmează domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Repet, în uh, Guinea Bissau este o realitate tristă. Uh, armata atac pe oricine îndrăznește să-i se opune, să se se opună. Uh, raportul prin drepturile omului din 2011 uh, spune că insulele din uh, largul coastelor Guinea-Bissau sunt folosite pentru traficul de droguri cu susținerea armatei. În, din 2008, ce a făcut Uniunea Europeană? Nimic. N-a făcut altceva decât să-și retragă delegația din Guinea-Bissau. Exista o misiune acolo, o delegație care încerca să determine uh, ca uh, armata să uh, aibă o atitudine mai constructivă. Acum această misiune a fost retrasă, situația este și mai dramatică, s-a produs o lovitură de stat. Asta va avea consecințe și asupra Uniunii Europene din cauza creșterii traficului de droguri. Nu avem niciun fel de influență acestei zone și vreau să spun câteva cuvinte de speranță pentru poporul din Guinea-Bissau, pentru că oamenii doresc schimbare și reformă și îmbunătățire a situației economice. Vă mulțumesc! mulțumim, domnule Tavares. Urmează domnul Czarnecki. Doamnelor și domnilor, cu doi ani în urmă s-a prăbușit un uh, avion polonez. Acest avion avea la bord, îl avea la bord nu doar pe președintele polonez, ci și pe șeful înaltului stat major. De doi ani de zile, epava avionului se află în Rusia. Rusia nu este de acord cu predarea acestei epave. Nici măcar cutia neagră nu a parvenit autorităților poloneze. Este inacceptabil ca în secolul 21 să nu fim capabili a găsi motivul acestei catastrofe. Sper ca Uniunea Europeană să sprijine demararea unei anchete în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. S-ar putea salva locuri de muncă, însă acestea sunt pierdute în Londra. Uh, rafinaria de zahăr, Tate and Lyle, este forțată să concedieze 30 de persoane datorită cotelor europene nu pot să cumpere uh, zahărul brut din interiorul Uniunii Europene. Însă Comisia are uh, puterea să schimbe aceste reguli și să permită achiziționarea de zahăr pe piața mondială. Am scris comis- comisiei în 30 martie pentru a, a ce, solicitând o audiere din, în numele companiei Tate Lyle. Nu putem să ne permitem pierderea acestor locuri de muncă într-una din cele mai sărace părți din Londra solicit Comisiei din nou să coopereze pentru a ajunge la o soluție. Vă mulțumesc, domnule Batten. Urmează domnul Sundegard. Mulțumesc. Vreau să fac un apel către președinte. De 69 de zile, activistul pentru drepturile omului Alcoea uh, se află în uh, greva foamei într-o închisoare din Bahrain protestând împotriva dictaturii regale de acolo, împotriva detenției și torturii la care a fost supus, care a fost uh, vina lui că luptă pentru democrație și pentru dreptul omului, nu cu mijloace violente, ci cu cuvinte și prin demonstrații pașnice. După 69 de zile de greva foamei, Alcoea uh, e practic pe moarte. Uh, acest lucru nu trebuie să se întâmple. Lupta sa trebuie să fie și lupta noastră. Așadar, cer președintelui să se asigure că se transmite un apel urgent regelui uh, Bahrainului din partea Parlamentului European al COIA trebuie să fie uh, eliberat imediat. Fiecare uh, zi contează. Mâine ar putea fi prea târziu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Sondegard. Acum domnul Sean Kelly președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc în legătură cu un subiect care mă preocupă uh, pe mine și pe mai mulți colegi, printre care Phil Prendergast din Partidul Social. Uh, un concetățean al nostru, Michael Dwyer, a fost ucis în Bolivia. A fost, uh, era neînarmat, însă a fost în împușcat în inimă și de trei ori în spate de către autoritățile boliviene, care refuză să răspundă întrebărilor autorităților noastre. Uh, autoritățile boliviene nu au permis o anchetă deschisă, independentă, internațională. Doamna Ashton a susținut demersul nostru, însă avem nevoie de uh, o anchetă internațională deschisă și dat fiind că uh, acordăm ajutoare Boliviei, ar trebui să uh, se acorde această anchetă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Kelly. Urmează doamna Costello. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru al uh, grupului pentru droguri, lupta împotriva drogurilor din Irlanda de Nord, am primit multe rapoarte privind intimidarea și hărțuirea familiilor uh, uh utilizatorilor de droguri pentru datorii foarte mici uneori uh, de, de la droguri. În 2010 s-a lansat un nou serviciu care să ofere informații confidențiale pentru traficul de droguri și peste 9000 de apeluri s-au făcut, uh, care au rezultat în 2500 de rapoarte către unitățile antidrog ale poliției irlandeze. Cer comisiei să se introducă o, o strategie comună de luptă împotriva acestor amenințări uh, uh, făcute de traficanții de droguri, la fel cum există linii speciale pentru copii dispăruți, de exemplu cer Comisiei să susțină cu fonduri uh, uh, programe cum ar fi Daphne și alte inițiative pentru a lupta cu drogurile într-un mod transnațional și european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Costello. Și acum uh, domnul Tremosa Ibalses. Dear colleagues, yesterday a new chapter was written. Vă mulțumesc. Ieri, estimați colegi, s-a scris un nou capitol în istoria naționalizării. Argentina a decis renaționalizarea companiei ETF. Acest pas va asigura guvernului argentinian 51% din pachetul de acțiuni al acestei companii. Acest atac împotriva proprietății private și principiului statului de drept creează insecuritate. Uh, o insecuritate resimțită de investitorii străini din uh, Argentina. Iată, Argentina se apropie mai degrabă de Cuba decât de încununata de succes Brazilie. Tocmai de aceea cer autorităților europene să sprijine investitorii europeni în Argentina. Cer autorităților europene să pună în aplicare mecanisme și măsuri care să asigure că astfel de acțiuni nu se vor repeta pe viitor. Vă mulțumim. Urmează acum colegul Crisogelos. με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μείωση των Εξοπλισμών θα πρέπει να διδαχτούμε από τα λάθη τα οποία. Mulțumesc. Aș dori să menționez câteva dintre greșelile pe care le-a făcut Grecia între 1974 și 2011. Grecia a cheltuit sume imense pe programe de înarmare în 2001-2011 s-a întâmplat același lucru și a fost uh, forțată să reducă cheltuielile armate în 2012 datorită crizei, însă este uh, uh, are cheltuieli foarte mari uh, în domeniul armat după China, Corea de Nord și uh, state de acest tip. Ar trebui să învățăm din aceste lecții ale trecutului pentru că se fac profituri, pentru că companiile de armament fac profituri uriașe și există anumite persoane din uh, guvernul grec care au beneficiat personal în urma acestor uh, achiziții și să nu uităm cum fost ministrul de al apărării a fost arestat recent. Vă mulțumesc. Urmează domnul Boscurt. Microfon, Przed chwilą zakończyliśmy debatę na temat negocjacji. De curând, tocmai am încheiat dezbaterea cu privire la acordul de asociere cu Armenia și Azerbaidjanul. Însă ar trebui să vorbim și despre Iran. Uh, sâmbătă au avut uh, loc o întâlnire la Istanbul, Istanbul și dezbaterile purtate acolo ne fac uh, să avem încredere în găsirea unui compromis. Iranul se pare că este dispus să negocieze în continuare. Pe de altă parte, însă, armata rusă este din ce în ce mai prezentă în Caucaz. Tocmai de aceea, nu trebuie să-i uh, permitem uh, Iranului uh, să-și continue procesul de înarmare nucleară, însă în același timp nu trebuie să ne concentrăm exclusiv asupra Iranului, ci trebuie să vedem, să evaluăm ce face Rusia în același timp, pentru că nu ar trebui să-i permitem să devină din nou o putere militară în zona Caucazului. Vă mulțumim, domnul Bratkovski nu este prezent, prin urmare urmează domnul Vatimo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să spun că săptămâna trecută la Washington mulți uh, exponenți ai uh, opiniei publice mondiale se vor întâlni pentru a-i cere președintele Obama un act de justiție să redea libertatea la cinci cubanezi arestați în 1988 în Florida și acuzați de guvernul american de spionaj și de infiltrare în Statele Unite ca agenți secreți ai unui stat străin, fără uh, ca aceste acuzații să fie dovedite. Acuzați într-un uh, mediu foarte ostil la Miami au fost condamnați la pedepse enorme împotriva principiilor umanitare. ONU a declarat nu la acest proces uh, în care nici cele mai minime garanții de ale apărării nu au fost respectate. Și a cerut punerea în libertate a acestor oameni. Amnesty International a criticat Statele Unite uh, din cauza tratamentului uh, aplicat acestor cinci deținuți uh, care încalcă toate drepturile umane. Astăzi toate căile de atac sunt epuizate și vor rămâne încă 14 ani în închisoare dacă președintele Obama nu va repara această injustiție. Președintele întrerupe vorbitorul. Acum, acum are cuvântul domnul uh, Miranda. Obrigada, președinte. Preservare... Doamna Miranda, mă scuzați. Un dosaj... Stimate domnule președinte, păstrarea biodiversității este o prioritate a Uniunii Europene, însă, din păcate, nu se uh, acționează foarte eficient. În Galiția, 60.000 de hectare de pădure au ars Uh, pădurile sunt extrem de valoroase din punct de vedere ecologic și sunt protejate în rețeaua natura. Flăcările au distrus una dintre pădurile principale atlantice ale Europei. Astăzi așa arată pădurea. Solicit Uniunii Europene să promoveze politici coerente pentru a lupta împotriva incendiilor forestiere, pentru a încuraja uh, populația să rămână în zonele rurale. Vrem să avem o țară verde pentru a putea, o putea lăsa generațiilor viitoare. Vă mulțumim, doamnă Miranda. Domnul Maier nu este în sală, așadar îi dau cuvântul domnului Zanoni. Grazie, președinte. Voglio attirare l'attenzione su quello che pot... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra ceea ce s-ar putea întâmpla într-una dintre cele mai frumoase zone eh, din Italia, și anume pădurea Casilio dintre Veneția și Friul. Această pădure este protejată sau ar trebui să fie protejată conform unui uh, act care a fost prom- promulgat acum vreo 100 de ani. Însă, iată că astăzi se dorește uh, renunțarea la respectarea legii vechi și uh, reînceperea vânătorii căprioarelor din zonă. Se spune că ar exista o suprapopulare a pădurii și autoritățile italiene uh, au permis din acest motiv uh, redeschiderea vânătorilor. Vânătorii. Uniunea Europeană ar trebui să garanteze respectarea mediului înconjurător și să ceară tuturor autorităților să nu permită astfel de, de abuzuri. Mulțumim, doamna Zubar. Mulțumesc, domnule președinte. Situația economică și socială a poporului portughez se înrăutățește pe zi ce trece. Condițiile de viață uh, se deteriorează și se ajunge la un nivel insuportabil, subuman și cu toate acestea, troica din care face parte Comisia Uh, conspiră cu guvernul uh, pentru a perpetua această situație și spune că uh, Portugalia e pe calea cea bună. Ca, ce cale bună e asta? Creșterea datoriei, creșterea dependenței țării, șomaj 15%, am pierdut 200.000 de locuri de muncă și acum vedem că un sfert din populație sub pragul de sărăcie. Asta înseamnă că Portugalia e pe calea cea bună reducerea standardului de viață al Portugaliei, uh, scăderea cu 7,3% a consumului privat în 2012, Uh, eliminarea uh, sărbătorilor publice, înghețarea salariilor, astea sunt dovezi și indică acesta faptul că Portugalia este pe calea cea bună. Uh, nu mai vorbim de privatizarea serviciilor de sănătate și altor servicii sociale și faptul că acum copiii nu mai primesc hrană gratuită. Asta înseamnă că Portugalia este pe calea cea bună. Mulțumesc, doamnă Zuber. Și, în fine, ultimul vorbitor, doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte. Autoritățile de la Kremlin negociază negociere, negociere, negociază achiziția unei uh, proprietăți în mijlocul Parisului în valoare de 20 de milioane de euro, uh, care este menită pentru construirea unei biserici ortodoxe. Uh, sub patriarhul Kiril al Moscovei, care nu este mulțumit de istorica catedrală Alexander Nevski din Paris. Uh, statul rus a construit 200 de biserici în 10 ani și discută planuri pentru a construi 500 de biserici în viitor cu susținerea statului. Separarea bisericii și a statului este un element cheie al democrației. Trebuie să decidem dacă permitem acestui regim al lui Putin să uh, construiască biserici în afara Rusiei sau nu. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Oiulanț. Ședința se suspendă. Ne reîntâlnim mâine la ora 9 până la ora 9 seara. Aveți deja uh, ordinea de zi.